Good evening, everyone. Hello. Bună seara tuturor. Bine ați venit la întâlnirea noastră extraordinară de astăzi. Bănuiesc că sunteți de acord cu proiectul de ordine de zi al ședinței. Se pare că nu sunt alte perări. Avem interpretare în 16 limbi și, ca de obicei, ședința comisiei noastre este transmisă pe internet. Ați primit uh, de asemenea și recomandările coordonatorilor în poșta electronică. Dacă nu sunt obiecții, le consider a fi uh, aprobate. În numele dumneavoastră o să îi spun bun venit uh, comisarului Arias Caniete. Mulțumesc că ați venit, domnule comisar. E Uh, ședința de astăzi face parte din dialogul structurat. Am invitat uh, comisarul pentru a ne prezenta prioritățile pentru 2018, să auzim despre pachetul de iarnă care se află pe agenda Parlamentului și, de ce nu, cum evoluează lucrurile sau așteptările pentru întâlnirea următoarea conferință COP deci, domnule comisar, încă o dată bine ați venit în rândul nostru. O să vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, onorați membrii, mulțumesc că, că m-ați invitat să particip la discuția astăzi în ceea ce este prioritățile energetice și de climă în 2018. Este un uh, moment important în deplinirea angajamentelor de la conferința de la Paris și vreau să mulțumesc membrilor acestei comisii uh, în special uh, raportorului pentru, și raportorilor din umbră pentru progresul făcut în ceea ce este propunerea privind uh, ETS-ul. Este un proces îndelungat și dificil în Parlament și implică compromisuri de ambele părți. Însă cred că se va ajunge la uh, Uh, prin echilibru ajuns în februarie, s-a creat uh, uh, cadrul necesar pentru Consiliul de săptămâna viitoare. A fost un proces deosebit de dificil. Trialogurile vor începe în curând și aștept să lucrăm împreună pentru a Uh, finaliza uh, negocierile privind ETS-ul cât mai curând cu putință. Am adoptat o propunere în ceea ce vește domeniul uh, de aplicare al ETS în domeniul aviației. ETS-ul va fi limitat la intra, la zborurile intracomunitare și uh, intrazona economică europeană și Uh, de asemenea acordul privind Corsia, care a fost uh, adoptat uh, la întâlnirea ICAO de anul trecut. Este esențial să finalizăm procesul rapid. Sperăm că Parlamentul și Consiliul să ajungă la un acord la sfârșitul lui 2017 ciclul de uh, conformitate uh, în martie 2018. În declarația comună uh, pentru 2017 am convenit să facem un progres rapid în ceea ce privește pachetul energie curată adoptat în noiembrie. Acest lucru îmbunătățește celelalte propuneri uh, Aș dori să mulțumesc Comisiei Envi, raportorului, raportorilor pentru progresul făcut până acum în ceea ce privește LULUF și uh, Uh, susținerea dată propunerii Comisiei pentru a ne respecta angajamentele de la conferința de la Paris. Este important să începem uh, în uh, vară și să finalizăm le până la sfârșitul anului. Am prezentat prioritățile pentru acest an în ceea ce privește și transportul și pachetul privind energia curată prezentat de Comisia anul trecut. Acest pachet important ne va ajuta să uh, fim uh, în uh, avangarda activităților pentru a îndeplini angajamentele de la Paris. Energiile regenerabile, proiectarea pieții, de asemenea, propunerea noastră pentru directiva uh, revizuită privind uh, energiile regenerabile uh, este menită să valorifice potențialul existent și să ajungem la cota propusă până în 2030 într-o manieră eficientă. Acest lucru va contribui la a pune consumatorii în centrul uh, politicilor noastre și a fi un promotor a energiilor regenerabile. Trebuie să uh, asigurăm atingerea la timp a obiectivilor uh, până în 2030 în ceea ce privește eficiența energetică. Guvernanța robustă este extrem de importantă pentru a asigura conformarea cu angajamentele de la Paris. Comisia salută eforturile făcute de Parlament pentru a începe discutarea rapidă a propunerii. Aveți un rol important de jucat pentru obținerea cât mai curând uh, cu putința unui cadru convenit uh, pentru integrarea planurilor energetice naționale. Aceste planuri trebuie să dea claritate, eforturile naționale uh, trebuie să fie coerente pentru a îndeplini obiectivele. Vreau să subliniez totuși că inițiativele uh, Uh, pachetului climă sunt uh, legate și din acest motiv trebuie să avansăm în paralel în procedura de codecizie. <coughs> Comisia uh, ENVI va contribui la promovarea acestui pachet. Comisia va face toate eforturile pentru a face progrese la toate aceste propuneri până la sfârșitul anului. Transportul rutier reprezintă un uh, sfert uh, din uh, emisiile de gaze cu efect de seră în Europa. Implementarea legii privind mobilitatea și strategia a început prin pachetul energie curată pentru toată lumea, reformularea directivei privind energia curată. Uh, propune, amendamentele propuse la directivă susțină electromobilitatea uh, prin crearea infrastructurii necesare. Strategia în ceea ce privește uh, sisteme de transport inteligentă, apoi transportul combinat, siguranța, ecoconducerea și reducerea dioxidului de carbon. În ceea ce privește uh, autovehiculele, se propune legislația pentru aprobarea uh, în uh, viitor pentru a trece la o nouă fază. Este un nou mesaj pentru a ajunge la o mobilitate mai adecvată. În analiza de impact o să analizăm diferite opțiuni, inclusiv stimulentele necesare pentru vehicule cu emisii mai reduse. Obiectivele de după 2020 se vor baza pe noul ciclu de testare armonizat pe plan uh, mondial, care pleacă de la cifre mult mai realiste din punctul de vedere al consumului de carburant și de emisii de dioxid de, de carbon. Înțelegem de asemenea faptul că tot mai multe, tot mai multe emisii sunt cauzate de camioane și uh, avem nevoie de și se desfășoară în acest moment studii analitice pentru a înțelege care sunt standardele care trebuie să fie implicate. Însă, trebuie să continuăm în primul rând cu activitatea de certificare și de monitorizare a standardelor care trebuie să fie respectate de aceste uh, vehicule. Acțiunile de sprijin și de promovare a statelor membre reprezintă o element esențial, un element esențial a strategiei de adaptare a Uniunii Europene adoptată în anul 2013 și um, preconizăm în mijlocul anului 2018 vom prezenta un raport a modului în care a funcționat această strategie Parlamentului și Consiliului. Acest raport va fi însoțit de o strategie revizuită de adaptare care ține seama de procesele, internațion- procesele internaționale în desfășurare. Se desfășoară audieri publice, consultări publice pe parcursul anului 2017, inclusiv două ateliere la începutul, organizate la începutul lunii aprilie și în septembrie și o consultare deschisă pe internet care va avea loc uh, din luna septembrie până în uh, decembrie. Apoi, în ceea ce privește monitorizarea, raportarea și verificarea sistemului um, emisiilor cauzate de transportul maritim. După um, adoptarea unui sistem global de colectare a informațiilor din acest domeniu în octombrie 2016, Comisia um, revizuiește acum regulamentul privind MRV și dacă vom uh, ajunge la, con- la această concluzie, vom uh, veni cu o propunere de modificare a acestui regulament în prima jumătate a anului 2018. În paralel cu discuțiile purtate în Organizația Internațională Maritimă privind reducerea emisiilor cauzate de transportul maritim internațional tocmai pentru a contribui și, tocmai ca și acest sector să contribuie la obiectivul general de a limita încălzirea globală la 2 grade Celsius. Și am ajuns la politica internațională privind uh, climatul. În acest moment se negociază detaliile normelor uh, acordului de la Paris, detalii care vor fi adoptate la COP24 în 2018 și în plus în 2018 uh, se va continua dialogul de facilitare privind evaluarea progresului și pe lângă negocierile climatice va trebui să ne dublăm eforturile pentru a încuraja implementarea concretă a obiectivelor stabilite pe plan național și respectarea angajamentelor de către toate țările noastre partenere. Deci trebuie să ne întățim eforturile din uh, diplomația uh, privind uh, clima și ne bucură faptul că în data de 6 martie Consiliul de Afaceri Externe a reiterat intenția Uniunii Europene de a intensifica aceste eforturi, pentru că doar așa vom putea începe să um, ajungem la o adevărată economie cu emisii reduse de dioxid de carbon. Pentru acest lucru, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de hotărârea pentru respectarea și punerea în aplicare a acordului de la Paris și în acest context va fi deosebit de important să lucrăm împreună cu industria, cu, cu orașele și cu celelalte părți interesate pentru a ne concentra pe investiții, locuri de muncă și creștere uh, economică. După cum puteți să vedeți, uh, avem o, un program de lucru plin ceea ce privește climatul și inițiativele în domeniul energetic în anul viitor și aștept cu nerăbdare colaborarea noastră strânsă pe parcursul acestui an pentru a întreprinde toți pașii necesari pentru a pune în aplicare acordul de la Paris. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ca de obicei, o să dau col- uh, cuvântul colegilor pentru o rundă de întrebări și răspunsuri. Primii vor fi coordonatorii după care o să aveți ocazia să le răspundeți tuturor și primul care are cuvântul este domnul Liza, numele PP. Vă mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și pentru angajamentul dumneavoastră. Aș dori să mă refer în primul rând la sistemul ETS de comercializare a certificatelor de emisii. În primul rând, mi se pare că am primit o propunere foarte interesantă din partea Consiliului și mie mi se pare că poziția uh, Consiliului și a Parlamentului um, ar fi destul de apropiată. Pentru mine este important să discutăm și de problema relocării, transferului uh, emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să ținem cont de uh, cele mai bune tehnologii disponibile, însă există, din păcate, o diferență din punctul de vedere al, al procentelor. Uh, noi ne dorim 5%, Consiliul uh, 2% și mie mi se pare că ar fi foarte bine să vedem ce a adoptat Parlamentul prin raportul Ian uh, Duncan. Și cred că dorințele suplimentare ale Parlamentului în domeniul uh, transportului aerian pot fi folosite și uh, pentru a evita re- relocarea, transferarea în alte părți ale lumii a emisiilor de dioxid de carbon. Și acest lucru este posibil, este posibil prin uh, tehnologiile existente și poate ar fi bine să evităm situația din trecut când uh, ministrii de economie și cei de transport subminau poziția ministrilor de mediu, de exemplu. Și apoi Consiliul, uh, Parlamentul și-a dorit o ambiție mai mare și în ceea ce privește numărul de certificate anulate. Însă, acum există tendința de a avea ambiții mai reduse în ceea ce privește partajarea eforturilor și noi ne-am dorit ca propunerea comisiei să fie mai echilibrată. Partajarea eforturilor uh, înseamnă ambiții mai reduse decât uh, Uh, tăierea unui număr mai mare de uh, asemenea cote și există motive bune pentru mai multe ambiții. Mulțumesc, domnule Liză. Are acum cuvântul doamna Dali, numarele Eșida. Mulțumesc, domnule comisar, că sunteți cu noi aici pentru acest schimb de punct de vedere. Este important uh, să Uh, discutăm acest lucru atunci când e vorba de uh, conferința de la Paris. Acest lucru se aplică și ETS-ului. E un lucru pozitiv să vedem faptul că Consiliul este mai ambițios în anumite privințe. Însă aș vrea să ne concentrăm asupra uh, energiei uh, curate pentru toți europenii, acest pachet la care v-ați referit, concentrându-ne pe energiile regenerabile. Atunci când vorbim despre uh, ținta de cel puțin 27% pe care a înaintat-o Comisia, vorbim despre o țintă la nivelul întregii Europe și aș vrea să știu cum Comisia uh, se asigură că acest acest obiectiv va fi Uh, atins fără a avea ținte obiective uh, obligatorii la nivel național uh, investitorii ar putea să fie descurajați de această slăbire în ceea ce privește energiile regenerabile pentru că va fi mult mai greu pentru statele membre să îi susțină. Care sunt punctele noastre de vedere și ce se poate face pentru a ne asigura că investitorii primesc uh, sprijinul de care au nevoie? Apoi, uh, în legătură cu Irlanda, am uh, luat parte la o conferință în ceea ce privește rolul insulelor. Comisia se referă la insule, însă cum putem să ne asigurăm că această trimitere uh, Uh, va fi, uh, de fapt, uh, se va materializa, pentru că insulele, în special cele de la periferie, cum ne asigurăm că acestea nu vor mai fi izolate, cum nu vor depinde de combustibilii fosili. Apoi, în legătură cu sectorul transporturi, ați avut întâlniri la Berlin, v-ați referit la acest lucru, ați discutat strategia Comisiei pentru o mobilitate cu emisii condiții uh, scăzute. Uh, în momentul de față, lobiștii uh, fac lobby puternic în favoarea vehicolor și la nivelul statelor practic acest lobby este inexistent. Puteți să ne spuneți cum stăm la obiectivele cu carbonizarea, mai ales în urma vizitei pe care ați avut-o la Berlin. Mulțumesc, doamna Dali doamna Gerling, numele ECR. Mulțumesc, bun venit domnule comisar și eu vreau să vă întreb în legătură cu promovarea energiei din surse regenerabile. Am o întrebare concretă. Acest con raport a fost publicat. De când a fost publicat, am încercat să aflu mai multe în legătură cu biocombustibilii se vorbește de uh, succesul promovării uh, biocombustibilor și, de fapt, uh, uh nu sunt foarte mulți cei care uh, se ridică la nivelul așteptărilor. Deci avem o, definire, o definiție adecvată a biocombustibilor. Credeți că definiția actuală este adecvată? Considerați că Comisia face suficient uh, pentru a încuraja dezvoltarea biocombustibilor? Uh, creăm uh, regulamente, ne asigurăm că acestea există pentru ca textele legislative să funcționeze în realitate și, în al doilea rând, uh, ETS în domeniul uh, aviației. Uh, am fost implicați în această problemă, am făcut mai multe vizite la ICAO la Montreal, am solicitat un acces sporit la informațiile ICAO și la mai multă transparență și am primit uh, asigurări de la DG Clima că Uh, procesul ETS în domeniul aviației, raportul uh, o să ne uh, putem baza pe sprijinul Digi Clima în eforturile noastre pe lângă ICAO pentru ca informațiile să fie disponibile. Ce progrese s-au făcut? și dacă ne puteți uh, spune uh, dacă au fost întreprinse și alte acțiuni pe lângă ICAO pentru o mai mare transparență. Mulțumesc, domnul Gerbrandin, în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președintă, mulțumesc, domnule comisar, că sunteți cu noi din nou. Prima mea întrebare se referă la o uh, conștientizare suficientă publică și politică combaterea uh, schimbărilor climatice uh, constituie un exercițiu. Comisia este foarte bună la asta. Uh, studii de impact, mii de pagini, dacă există o relocare a carbonului sau nu, dacă trebuie împărțite certificate gratis sau nu, dar mai există și o altă componentă, și anume Uh, conștientizarea uh, urgenței schimbărilor climatice. În Europa avem în continuare o problemă foarte mare. Dacă mă uit cum am abordat uh, ETS-ul în Parlament și în Consiliu, putem să spunem că Uh, am făcut-o mai mult sau mai uh, puțin ambițios, uh, Consiliul a fost mai ambițios decât Parlamentul. Însă, în final, încercăm să găsim scuze pentru a nu întreprinde anumite măsuri, să ne luăm responsabilitățile în serios și să încercăm să facem chiar mai mult decât am crezut că trebuie să facem pe baza studiilor de impact. O să vă dau un exemplu. În Olanda, miercuri urmează alegerile și Agenția pentru Mediu din Olanda uh, a analizat manifestul politic al tuturor partidelor și s-a dovedit că numai trei partide uh, au uh, manifeste de acest creștini democrații social-democrații nu. Cel mai mare partid, uh, liberalii conservatori, nu nu mai uh, trebuie să menționez nici Partidul uh, Libertății uh, numai social-liberalii și un partid, un partid mic creștin au inclus în manifest această problemă. Vreau doar să subliniez lipsa unui angajament politic chiar și într-o țară cum este uh, țările de jos în ceea ce privește schimbările climatice. Avem acordul de la uh, Paris, însă totuși acesta nu se regăsește în măsura în care ne-am aștepta în uh, manifestul partidelor. Ce va face Comisia pe lângă exercițiile tehnice pentru a spori conștientizarea politică și publică și convingerea că trebuie să punem și noi umărul. Apoi, a doua întrebare legată de arena internațională. Am văzut uh, uh, de declarația șefului Agenției uh, pentru Mediu din uh, Statele Unite. Nu știm ce va face în continuare Statele Unite, însă știm că uh, lucrurile vor fi problematice pe plan internațional. Întrebarea mea este cum sunt uh, contactele actuale cu conducătorii din Statele Unite. În al doilea rând, uh, China. Există un summit uh, China Uniunea Europeană planificat pentru luna mai. Vreți să preluați rolul pe care l-au avut Statele Unite în ultimii ani în a face o echipă cu China pentru a promova în continuare mediul internațional? Mulțumesc, domnule Gerbrandi. Doamna Torres Martinez, în numele GUE. Mulțumesc. Uniunea Europeană s-a angajat să reducă gazele cu efect de seră Uh, cu 80-85% până în 2050 și să facă eforturi pentru a reduce și alte emisii conform uh, acordului de la Paris. Vreau să știu, domnule Caniete, cum veți face ca aceste obiective să fie compatibile? Unele dintre ele sunt obligatorii, să fie uh, compatibile cu infrastructurile de gaz uh, într-o durată de viață de 50 de ani. Având în vedere impactul gazului uh, asupra scurgelor de metan, uh, asupra schimbărilor climatice, bănesc că știți că metanul este un gaz cu efect de seră care este mai puternic decât dioxidul de carbon. Aș dori să știu dacă eforturile țărilor n-ar trebui să se concentreze asupra unei uh, tranziții uh, de la carbon la gaz. V-ați uh, angajat uh, în investiții foarte mari uh, în gazoducte și păreți să fiți mai interesat de interesele prietenilor dumneavoastră decât de sănătatea oamenilor și a planetei. Ne concentrăm asupra consumului ridicat, însă, după cum știți, domnule comisar, în prezent, guvernul uh, Spaniei al Partidului Popular a promovat uh, în altul uh, un consum mare. Directiva 21 în ceea ce privește energiile regenerabile și pachetul Uh, iarna menționează în mod concret consumul ridicat și uh, stipulează că statele membre trebuie să faciliteze acest uh, consum în gospodării, în cămine, fără a exagera. Însă, după cum știți, în Spania aceste condiții nu sunt îndeplinite în esență în sectorul electricitate care nu permite uh, instalații partajate. Deci cum veți proceda astfel încât uh, prietenii noastre de la BP să își uh, îndeplinească obligațiile în conformitate cu legislația europeană? Mă îndoiesc că vor reuși să facă acest lucru, pentru că dumneavoastră și mulți ca dumneavoastră sunteți implicați în afaceri de corupție și Uh, în spălarea de uh, capitaluri. Și uh, chiar dacă nu mă priviți, știți la ce mă refer. Dumneavoastră și dumneavoastră nu ar trebui să mai fiți de mult în aceste instituții și să uh, primiți această și, mm, și să uh, fiți primiți cu covorul roșu pentru că nu aveți grijă de sănătatea oamenilor. Doamna Torres Martinez. Domnul Eichaut, următorul uh, din partea verzilor. Uh, mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru introducere. Aș dori să mă refer la câteva puncte și mă bucură faptul că acum Peter Lize a înțeles că până la urmă Consiliul a fost uh, mai ambițios decât Parlamentul, decât ETS. Mă bucură faptul că v a schimbat poziția Văd că totul este posibil până la urmă. Și, da, puteți să interveniți mai târziu, Ivo. Cred că înțeleg foarte bine cum funcționează ETS, Ivo. Și acestea fiind spuse, cred că cea mai importantă problemă legată de, de ETS în acest moment, care ar trebui să îngrijoreze și Comisia Europeană, este că tot mai multe state membre încep să discute măsuri naționale, pe plan național, pentru că ETS nu funcționează. Dacă este să ne uităm la procesul de revizuire actual și dacă combinăm poziția, adăugăm și poziția Parlamentului și cea a Consiliului, tot nu obținem uh, reforma care să ducă la pre, un preț al dioxidului de carbon, astfel încât inovarea să fie promovată. Deci uh, se discută tot mai multe măsuri suplimentare pe plan național. Deci aș dori, aș dori să vă întreb următoarele. Cum putem fi siguri că după runda de negocieri actuală vom vom uh, avea o reformă ETS și apoi în 2030 ne vom da seama că de fapt prețul dioxidului de carbon nu stimulează inovarea și vor fi nevoie de măsuri naționale. Chiar dacă nu pe toată lumea interesează până în aplicarea acordului de la Paris, poate vor fi interesați de uh, fenomenul fărâmițării pe plan național a măsurilor uh, climatice și ajung astfel la un alt uh, punct important pentru mine, agenda pe termen uh, lung. Conform acordului de la Paris, toate statele ar trebui să prezinte foile de parcurs în ori- pentru orizontul 2050 și uh, IPCC lucrează în temeiul unui buget climatic fix existent, disponibil. Și aș dori să știu uh, dacă Comisia Europeană furnizează statelor membre indicații privind bugetul climatic pe care vor trebui să îl uh, respectă, pentru că acest punct va deveni foarte relevant începând de anul uh, viitor și Comisia ar trebui să furnizeze Uh, statelor membre informații privind acest uh, buget climatic. Și în concluzie aș dori să spun câteva lucruri privind domeniul uh, aviatic. Am o întrebare, în primul rând. De ce um, Comisia are o, este deschisă din punctul de vedere al finalizării, modului de finalizare a propunerii de oprire a ceasului, așa numitei pro, pro, propuneri stop the clock, și apoi uh, Știind faptul că Corsia va fi implementată, nu știm exact cum, atunci, dacă Corsia va fi implementată, de ce nu ne gândim la implementarea, la încorporarea Corsiei în ETS, astfel încât uh, să există o aliniere între sistemul ETS european și cel internațional? Mulțumesc, domnule Aicaut, în numele FTD, doamna Evi are cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Domnule comisar, și noi, Mișcarea 5 Stele, întotdeauna am fost uh, foarte critici față de sistemul uh, ETS și ca să continui ce s-a spus până acum, mă bucur de fapt că au tot felul de critici și aici în legătură cu acest uh, instrument, care de fapt nu dă rezultate, nu funcționează. Conform Agenției pentru Mediu Europene, se spune că singurele acțiuni care cu adevărat au redus nivelul emisiilor, dincolo de ce s-a făcut prin închiderea anumitor uh, uzine și fabrici, vizează măsuri de eficacitate energetică și de dezvoltare a energiilor regenerabile. Bineînțeles că directiva ETS nu pune deloc accentul pe asta și nu promovează deloc astfel de măsuri. Însă, în textul pe care s-a pus de acord Parlamentul, se face apel cu insistență la o subordonare a politicii în domeniul climei și uh, energiei uh, care să uh, depindă foarte mult de evaluarea de studiu de uh, impact și mai ales de studiu de impact a modului în care funcționează piața de schimb de emisii de dioxid de carbon. Se pare că vrem să sacrificăm în permanență regenerabilele și eficacitatea energetică pe altarul speculației de ordin financiar și economic. Asta se confirmă și de nivelul foarte scăzut de ambiții când vine vorba de țintele, nivelurile propuse în pachetul de iarnă pe energie, domnule comisar, nu credeți oare că acum ar trebui ca această tendință să se schimbe? Aceste priorități trebuie într-adevăr regândite pentru a avea niște ambiții mult mai mari pe energia regenerabilă și pe eficacitatea energetică. De ce să ne uh, cantonăm pe niște măsuri care s-a dovedit foarte clar și empiric că nu funcționează. Nu credeți oare că ar trebui să schimbăm cu totul direcția și nu vă e teamă că nu cumva ne-am trezit prea târziu și că am ratat o mare ocazie și că oricum când ne vom trezi va fi prea târziu. Mulțumesc. Thank you. And uh, last one, Madame Dornano. Mulțumesc. Doamna Dornano. Mulțumesc, președinte, domnule comisar. Prima mea întrebare se leagă de respectarea obiectivelor de reducere a gazelor cu efect de seră, odată cu uh, adoptarea CETA, liberalizarea comerțului uh, între continentul nostru și continentul nord-american va duce la o creștere a emisiilor de CO2 și uh, fermierii noștri vor fi în concurență directă cu fermierii canadieni și asta tot cu impact uh, asupra emisiilor de dioxid de carbon. Uh, locul de consum al alimentelor se va îndepărta tot mai mult de locul de producție și atunci iarăși va crește nivelul de emisii. Uh, Întrebarea este următoare. Ca să vă uh, respectați obiectivele foarte ambițioase de reducere cu mai bine de 40, de mai puțin de 40% a uh, nivelurilor de emisii în uh, raport cu anul 1990, cărui sector, cărui sector economic îi vei, cere să facă mai multe eforturi pentru a contracara efectele nefaste ale acordului CETA cu Canada. Apoi, emisiile din domeniul silvicol în 2016, Comisia aborda într-un document problema contabilizării uh, emisiilor când vine vorba de uh, uh, lemnul pentru încălzit. Însă acest lemn nu este el sursa principală de dioxid de carbon, nici pe departe. Uh, încălzirea cu uh, păcură și cu gaze produce mai multe uh, emisii, mult mai multe emisii. Din potrivă, emisiile provenite din arderea lemnului uh, permit o regenerare a pădurilor care la rândul lor captează dioxidul de carbon și care compensează arderea pentru, uh, lemnului pentru încălzit. Uh, nu credeți oare că lemnul este un, o sursă de energie destul de durabilă sau din potrivă ar trebui să se interzică acest încălzit cu lemn uh, pe termen lung uh, pentru europeni? Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, v-au fost adresate numeroase întrebări. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc tuturor eurodeputaților care au luat cuvântul. În ceea ce privește ETS, în primul rând, și dezbaterea din Consiliu. Atât dezbaterile din Parlamentul European, cât și cele din Consiliul, din Consiliu au fost foarte complicate, pentru că dosarul, subiectul este unul complicat. Mulți dintre cei care ați luat cuvântul ați criticat sistemul pentru că nu funcționează așa cum ar uh, trebui. Însă, uh, și, da, într-adevăr, Consiliul a dat dovadă de un anumit nivel de, de ambiție. În uh, Consiliul s-a discutat despre cum putem să întărim rezerva pentru stabili- stabilizarea pieței. Am abordat și subiectul uh, relocării emisiilor de dioxid de carbon și cât de performant va fi acest sistem până la urmă, pentru că unii dintre dumneavoastră a spus că acest sistem nu va funcționa, nu va performa niciodată, ceea ce va duce să, va, ne va duce în situația de a re- reveni la măsuri în, pe plan național. Dacă adoptăm uh, soluția unei piețe de carbon, de carbon, trebuie să îmbunătățim piața de carbon respectivă. Și acum avem posibilitatea de a face ceva concret din acest punct de vedere, pentru că poziția Parlamentului și a Consiliului nu, nu este atât de îndepărtată. Toată lumea este pesimistă acum, însă uh, avem tot, am prevăzut un plafon, o reducere a numărului de certificate. Uh, am îmbunătățit, de asemenea, funcționarea sistemului. Eu nu sunt atât de pesimist ca unii dintre dumneavoastră. Desigur, dacă este să ne uităm uh, în trecut, uh, istoria nu ne dă prea multe motive să fim optimiști. Tocmai de aceea am încercat să-l îmbunătățim în mod repetat și de această dată am operat cele mai multe modificări acestui sistem. Și avem posibilitatea, într-adevăr, de a ajunge la un acord din acest punct de vedere. Domnul Liza, m-a întrebat în legătură cu partajarea eforturilor, dacă acolo am putea să fim mai ambițioși. Comisia încearcă să fie ambițioasă în toate dosarele la care lucrează. Am fost criticat de unii dintre dumneavoastră pentru că nu fac suficient de multe. Vă pot asigura că în fiecare zi uh, Uh, lucrăm într-un mod foarte ambi- ambițios, încercând să ajungem la un compromis, ceea ce nu întotdeauna este foarte ușor, pentru că trilogul uh, va fi foarte, uh, trilogurile vor fi foarte dificile. Unele, toate statele membre trebuie să fie convinse de abordarea generală, de concluziile generale ale Consiliului, astfel încât uh, toată lumea să fie convinsă și confortabilă cu aceste concluzii. Deci mai, mai avem multe lucruri de făcut pentru a ajunge în această situație. Domnul Gerbrandi s-a referit la transport și la lobbyști. Desigur, stabilirea unor uh, obiective, unor plafoane maxim de dioxid de carbon pentru autoturisme nu este un lucru uh, de, deloc ușor. Am lucrat foarte mult la evaluarea impactului și este foarte clar că acest exercițiu va fi diferit față de cele din trecut. În principal, pentru că vom trece de la noul ciclu de testare european la ciclu de testare armonizat uh, global și apoi noua propunere va trebui să țină seama și de evoluția, dezvoltarea mobilității uh, electrice. V-ați referit la lobbyști. Eu, percepția și informațiile pe care le obțin eu din acest sector este că autoturismele electrice se dezvoltă tot mai mult, pot uh, circula o distanță tot mai lungă, uh, oferă opțiuni tot mai diverse cetățenilor, deci no, apar noi evoluții, noi dezvoltări tehnologice și trebuie să le sprijinim, trebuie să le sprijinim pentru că pe viitor vom avea nevoie atât de măsuri legislative, dar vom avea și uh, vom, vom avea nevoie de dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare, de încărcare electrică în Uniunea Europeană. Nu, nu vom ajunge la o mobilitate electrică în Uniunea Europeană dacă nu vom investi mai mult în infrastructura de încărcare, de reîncărcare a autovehiculelor. Și tocmai de aceea insistăm atât de mult pe acest punct în toate documentele uh, la care lucrăm. Și apoi trebuie să investim mai mult în cercetarea privind uh, baterii, uh, bateriile, acumulatorii, durata de viață a acestora. Avem nevoie de baterii de o nouă generație. Deci vom prezenta anumite obiective, însă elementul de eh, mobilitate electronică, electrică, va fi deosebit de important dacă ne dorim ca acest pachet propus să aibă succes, pentru că trebuie să ținem cont și de modul în care a fost eh, produsă energia care apoi va fi folosită pentru încărcarea vehiculelor electrice și acest eh, aspect va trebui discutat. A mai existat o întrebare privind ce se, ce se va întâmpla cu energiile regenerabile, faptul că nu suntem suficient de, de ambițioși, dacă cum putem să ne, să ne atingem obiectivele dacă acestea nu sunt obligatorii pe plan național. Dacă, dacă impunem niște obiective obligatorii, dacă un uh, guvern uh, nu le îndeplinește, este dat în judecată, ceea ce nu înseamnă că uh, investește în energii regenerabile. Și acum avem un sistem diferit, avem planuri de acțiune integrate și vom discuta cu statele membre într-un mod rezonabil, pentru că condițiile cu care se conf- uh, la care trebuie să facă față statele membre sunt diferite. V-ați referit la situația uh, insulelor. Există diferențe între energiile regenerabile care pot fi exploatate într-un stat membru sau în altul. Deci purtăm un dialog cu statele membre pentru a vedea cum putem să depășim uh, lacunele existente și există, posi- există diferite posibilități și Parlamentul poate interveni prin modificarea regulamentului, de exemplu. Uh, deci, în principiu, uh, obiectivele obligatorii sunt ușor de atins, însă fără un mecanism de uh, guvernanță puternic, uh, nu întotdeauna acestea vor fi, vor fi atinse. Deci, guvernanța, dimensiunea de guvernanță este deosebit de importantă pentru ca pachetul energiei curate europene să aibă succes și sper că și Parlamentul European va reuși să îmbunătățească propunerea făcută de Comisia în acest sens. În ceea ce privește insulele, pregătim o propunere dedicată insulelor pe care vom lansa foarte probabil în iunie, în Creta. Acum discutăm elementele uh, care vor face parte din această propunere, care să faciliteze stimularea energiilor regenerabile în insule, uh, conectarea din punct de vedere, din punct de vedere energetic a insulelor. Este clar că insulele au probleme specifice și că trebuie să ținem seama de aceste caracteristici în momentul în care lucrăm la uh, construirea și definitiv, uh, definitivarea Uniunii Energetice. Apoi, trecând la problema biocarburanților uh, avansați este clar că am stabilit niște procente minime și prin acest lucru am făcut două lucruri. Reducem ponderea biocarburanților obținuți din, uh, din uh, produse agricole alim, alim, alimentare și, desigur, este un uh, punct de plecare. Nu trebuie să uităm că apar noi elemente din punct de vedere tehnologic în acest, uh, în acest sector. Există un program dedicat biocarburanților avansați în programul Orizont 2020. Poate definiția propusă de Comisia Europeană este prea specifică sau prea generală, deci poate fi modificată de, de Parlamentul European și de Consiliu. V-ați referit și la transparență în ceea ce privește OACI. Pentru noi, transparența este întotdeauna importantă. Uniunea Europeană, Comisia Europeană sunt părsemnătare acordului de la Paris, uh, noi putem să fim uh, transparenți întotdeauna și o să depunem toate eforturile pentru a face ca aceste negocieri să fie cât mai transparente, pentru că este foarte clar că în acest moment avem nevoie de redactarea unor norme la OACI și elementele tehnice sunt uh, cruciale pentru buna funcționare a sistemului, norme de monitorizare de asemenea, pentru ca emisiile să fie raportate într-un mod cât mai, uh, cât mai transparent. Transparența nu este garantată în acest moment. Uh, avem nevoie de norme specifice și pentru a calcula biocarburanții, contribuția bio, biocarburanților Apoi, unitățile de emisii care pot fi uh, luate în seamă în momentul în care se calculează uh, conformitatea. Știm că există și sisteme de compensare, uh, interna- de compensare internațională. Noi am preferat să adoptăm sistemul internațional de la stabilit, acordul de la Paris, Și din toată această punctă de vedere, Corsia trebuie să devină un sistem uh, transparent uh, care să poată fi verificat de toată lumea. Și vă asigur că lucrez îndeaproape cu comisarul responsabil pentru transport, astfel încât Comisia Europeană să informeze Parlamentul European în legătură cu toate aceste elemente. Domnul Gerbrandi s-a referit la unul din cele mai complicate subiecte. Facem propuneri, încheiem acorduri, discut, am făcut propuneri uh, climatice și energetice, lucrăm în continuare la dezvoltarea setului de instrumente necesare pentru punerea în aplicare acordului de la Paris. Și ce se întâmplă cu opinia publică? Vedeți că din toate sondajele de opinie reiese importanța schimbărilor climatice, combaterii acestora pentru cetățenii europeni. De ce acest subiect nu se regăsește în campaniile electorale care se desfășoară acum? Dezbaterea privind viitorul Europei poate fi o ocazie în care să discutăm și acest subiect. Comisia va participa la mai multe dezbateri în statele europene și în aceste dezbateri ne vom referi la subiectul schimbărilor climatice, acțiunilor de mediu. Unii consideră că am înregistrat progrese prea limitate însă și că ar trebui să facem mai multe. Dacă vă aduceți aminte de ultimele alegeri europene, care a fost subiectul cel mai prezent în uh, alegeri. Elemente privind uh, eco-design. S-a discutat dacă intervenim în, uh, cu prea multe detalii sau nu. Dacă noi suntem cei care trebuie să spunem cum trebuie să arate uh, un aparat casnic, indiferent de natura acestuia. Uh, va trebui până în 2020 uh, să înregistrăm deja progrese concrete, până în 2023 să fim și mai ambițioși. Există uh, foarte mulți uh, care își doresc să fie candidați de vârf în alegerile europene, șpiță în, în candidat. Rămâne de văzut care va fi platforma electorală pe care o vor, uh, pe care o vor promova. Cea mai importantă dezbatere purtată va fi cu ocazia alegerilor uh, europene. Programele electorale a uh, candidaților de vârf, care vor fi politicile urmate de viitoarea comisie. Aceasta va fi cea mai importantă provocare și cel mai important moment. Și, domnule Gerbrandi, sunt cu totul de acord cu dumneavoastră, pentru că Campaniile de informare și interesul față de acest uh, subiect nu sunt, uh, nu sunt atât de, de extinse. Interesul este unul limitat la frontierele naționale. Nu există un caracter global al acestei dezbateri deocamdată și, domnule Gerbranti, prin planul de acțiune, planurile de acțiune uh, naționale în domeniul energetic și uh, climă, avem o oportunitate foarte mare. Statele membre trebuie să redacteze aceste planuri uh, pe o perioadă de, de 10 ani și cu această ocazie pot demara o dezbatere pe plan, uh, pe plan național. Deci avem aceste două ocazii. În momentul în care statele membre vor demara, și Comisia va sprijini această dezbatere, în momentul în care statele membre în anul 2018 vor începe să lucreze proiectele de planuri, de acțiune și apoi strategiile privind economia, tranziția înspre o economie cu emisii reduse de, de, de fid de carbon. Pentru că vor trebui să facă aceste două, două lucruri. Deci acela va fi momentul în care uh, va putea fi demarată această dezbatere în statele membre și în Uniunea Europeană. Pentru că cetățenii trebuie să sprijine politicile uh, urmărite de noi. Deci vom demara această dezbatere în 2018, ea va fi continuată în alegeri, campania electorală pentru alegerile europene și sper că mm, multe din, dacă nu majoritatea grupurilor politice din Parlamentul European vor avea în programul lor electoral acest subiect și apoi va exista o dezbatere între, între uh, candidați. Și revin la întrebarea privind Statele Unite ale Americii și China. Um, Cred că este mult prea devreme ca să știm ce se va întâmpla. Dar știm sigur că schimbările climatice sunt cauzate de oameni. Șeful Agenției Americane, Americane pentru Mediu, EPA, încă așteaptă să vadă ce se întâmplă. Probabil că bugetul lor va fi redus foarte mult, dar chiar și așa nu știm pe ce cale o apuca, apuca americanii. Un lucru este sigur, angajamentele pe care și le-a asumat Obama nu sunt cele care vor fi discutate. Am avut o relație foarte bună cu ei, cu americanii. Încă nu au, noua administrație americană încă nu a trimis uh, pe cineva, nu are încă un uh, trimis special privind schimbările climatice. Am discutat cu oameni de la Casa Albă. Nominalizările încă nu au avut loc. Și tot ce s-a făcut până acum uh, dispare. Nu știm încă ce se va întâmpla. Așteptăm să ne spună contactele noastre cum vor evolua aceste nominalizări și ce se va întâmpla la Casa Albă și la Departamentul de Stat respectiv, uh, pentru că EPA are un nou uh, director, dar nu s-au făcut restul nominalizărilor pentru principalele persoane de la această agenție. Vom avea discuții la Bonn, vom vedea care este atitudinea și cum bate vântul și vom avea și COP23, da? Deci COP23 la Bonn, nu-i așa? Și o să vedem ce se întâmplă. <clears throat> nu uitați că Statele Unite s-au retras pe vremuri din uh, tratatul de la Kyoto și le-a trebuit mult timp ca să se întoarcă la masa de discuții. Și bănuiesc că fiecare își face propria analiză. China. Mă voi duce în China peste câteva săptămâni. O să discut piața discutului de carbon și schimbările climatice și așa mai departe și sunt convins că planul chinezilor privind combaterea schimbărilor climatice va fi în prim, uh, prim plan. Discuțiile pe plan internațional au nevoie de leadership. Cineva trebuie să-și asume acest rol de lider. Statele Unite niciodată nu și-au dorit asta Uh, nici acum nu vor face, bineînțeles, europenii trebuie să fie lideri, iar diplomația noastră în acest domeniu este deja lansată pe orbită. Și știți bine ce s-a întâmplat uh, la Paris, uh, cum s-a declanșat această dinamică și cred că de pe această bază vom pleca. Domnul Toros Martinez n-a fost foarte amabil cu mine, dar totuși o să-i răspund. Câteva aspecte în ce privește interconexiunile, infrastructurile pe care le-am finanțat, dacă vă uitați la ele, puteți să vedeți ce a finanțat într-adevăr uh, Comisia. Ce am dorit? Am dorit să scoatem din izolare Europa Centrală și de Est cu mici uh, uh, proiecte de interconexiune pentru ca gazele naturale să poată să meargă peste tot în această regiune fără probleme. Bulgaria, România, acestea sunt tronsoanele. Bulgaria, Serbia, acestea sunt cele pe care le-am finanțat. Nu am finanțat mari gazoducte. Însă, înainte de venirea mea la comisie, a început deja finanțarea unui mare coridor uh, de sud, Azerbaijan uh, până în Italia. Și sunt bani europene aici, băgați. Oricum este vorba până la urmă de, uh, de aprovizionarea cu gaza Europei. Ce se întâmplă cu gazele naturale? Estimările de consum la gaze naturale până în 2030 arată că uh, Uniunea Europeană va trebui să aibă o soluție de uh, schimb, în sensul că vom avea nevoie de uh, acest gaz natural. Există estimări în acest sens și situația așa va sta. Noi nu finanțăm uh, infrastructuri uh, inutile și așa mai departe. Pur și simplu finanțăm acele uh, interconexiuni de gazoducte între țările din Europa Central și de, Centrală și de Est și conectarea lor la marile gazoducte e o chestiune, bineînțeles, de uh, aprovizionare a Europei și de interes al cetățenilor. Apoi, o să vorbesc în limba spaniolă. M-ați uh, criticat când vine vorba de consum. Pentru prima dată în politica energetică a Europei am pus pe picioare dreptul consumatorilor de a produce propria energie de a o vinde sau de a o stoca, după caz, fără a avea costuri prea mari. Eu, dacă îmi permiteți uh, uh, să vă spun asta, am propus asta. Avem o legislație europeană în materie și dorim ca ea să fie uh, respectată. Asta este cu autoconsumul. Dacă o țară europeană nu respectă aceste prevederi, vor exista niște măsuri. În orice caz, de când am ajuns în acest post, eu am făcut tot ce este posibil astfel încât legislația uh, privind energia să fie respectată nu numai în țările mai mici, ci și în toate țările. În fiecare lună avem inspecții și controle pe lângă autorități. Noi, comisarii europeni, nu suntem tributari uh, unor partide politice sau unor guverne naționale. Noi suntem cei care uh, sunt răspunzători cu politica europeană, chiar dacă asta uneori pare să fie o povară prea mare pentru unul dintre noi. Apoi s-au pus o serie de întrebări. Încercând cu în uh, legătură cu ETS, piața emisiilor de dioxid de carbon. Apoi, dorim să avem o astfel de piață viabilă. Dorim să sprijin și alte țări care doresc să facă așa ceva, fie că o facem pe plan internațional, fie prin uh, dialog uh, bilateral. Dorim să participăm la dezvoltarea acestui sistem. Bineînțeles că statele membre au niveluri de ambiție diferite și care se schimbă în timp. Însă cred că acum la Consiliu și la Comisie, la Parlament, avem ocazia să ajungem la un acord care este mult mai bun decât ce s-a propus în uh, octombrie la Consiliu. Atunci când Comisia a prezentat uh, documentul său, proiectul său, eu cred că lucrurile se pot mișca. Apoi, în ceea ce privește Eh, planurile naționale de luptă împotriva schimbărilor climatice, știți bine că e vorba aici de guvernanță. Aveți dumneavoastră la Parlament o discuție în acest sens. Cum poate să fie eh, abordată problema guvernanței în cadrul planurilor naționale? În sfârșit, cunoașteți situația. Ce încercăm noi să facem? trebuie să ne concentrăm pe ce se poate face pe planul european în 2018. Vom uh, începe foarte curând partea care nu este tehnică, când vine vorba de studiul sau analiza de impact socială și de mediu. Suntem în această fază pentru a ajunge apoi la strategie, dar strategia nu înseamnă numai milestones, numai ținte, uh, intermediare, pe termen lung, procentaje și așa mai departe. Nu, strategia înseamnă mai mult. Care este impactul social, economic și de mediu în fiecare sector economic? Unde e nevoie de noi competențe, unde trebuie să există reorientări de strategie industrială, etc., etc. Pentru mine acesta va fi exercițiul cel mai dificil pe care va trebui să îl execute Comisia uh, acum. Și nu va fi simplu, nu va fi o provocare ușor de depășit, pentru că că e simplu să pui procentaje și ținte și praguri. Dar trebuie să spun altceva, trebuie să închid uh, nu știu ce uh, unități industriale, trebuie să înlocuiesc nu știu ce sectoare. Asta este mult mai complicat de spus. Comisia trebuie să spună ce se poate face, apoi e nevoie de voință politică pentru ca lucrurile să se miște. Iar eu mă voi concentra pe următorii doi ani, următorii doi ani uh, pe schițarea acestei strategii și sper că vom face asta împreună cu Parlamentul. Haideți să lucrăm împreună și să vedem ce se poate face. Cred că doamna Torres Martinez a spus că am avut acei 85-90%, dar noi aveam niște ținte propuse înainte de Paris. Acum avem o altă situație. Suntem după Paris și în ajunul publicării raportului IPCC, în acea decarbonizare nu va mai fi de 85 sau 90, va fi mult mai scăzut acest procentaj, dar asta, bineînțeles, în paralel cu acea faimoasă analiză de impact uh, economic și social și asta nu va fi ușor de realizat. În ce privește stop the clock și sectorul aviației și Corsia. Da. Este vorba de uh, ceva fără dată limită dar depinde foarte mult de cum va merge acest nou sistem. La ICAO există anumite ambiții destul de mari în legătură cu monitorizarea și raportarea. Asta ne dorim în orice caz. Dar, bineînțeles, Parlamentul poate oricând să vină cu amendamente și aici, așa cum o face de obicei. Această posibilitate există, dar am dorit să cerem Parlamentului, doamnă președinte, ca lucrurile să se miște repede, să mergem repede cu acest sistem, cu Corsia. Știți bine ce se întâmplă știți foarte bine, atât mai mult cu cât sunteți specialiști în aviație, ați avut atâtea dosare în acest domeniu, deși uh, vreau să sper că Parlamentul va fi un partener pentru noi aici. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, știu că doriți uh, mult să puneți întrebări domnului comisar. Lista mea este lungă. V-aș ruga să vă mărginiți la o singură întrebare. Ca da, și domnul comisar să poată să răspundă să începem cu uh, domnul Lavia, fostul uh, președinte al comisiei noastre. Mulțumesc foarte mult. Știu că avem probleme cu timpul, așa că voi face o întrebare cât se poate de directă pentru domnul uh, comisar. E vorba de partajarea eforturilor, effort sharing. Știți bine, domnule comisar, că în propunerea comisiei, datele de plecare pentru orice țară sunt cei de la sfârșitul perioadei precedente și atunci țările care au făcut cele mai multe eforturi și care au făcut cele mai uh, mari eforturi pentru a atinge cele mai ambițioase obiective sunt și țările care sunt cele mai dezavantajate în perioada următoare pentru că au făcut eforturi foarte mari în perioada uh, uh, anterioară ce să facă Comisia, pentru că asta este o mare slăbiciune a acestei propuneri în contextul european. Mulțumesc, doamna Françoise Grostet. Mulțumesc. În condițiile în care producția autonomă de energie, electricitate se dezvoltă și regenerabile sunt din ce în ce mai prezente, este din ce în ce mai complicată gestionarea rețelelor electrice de către uh, persoanele sau entitățile respective. Nu cumva ar trebui să abordăm cumva gestiunea electricității în rețea uh, într-un mod diferit. Am o întrebare, dar nu am să o adresez. Suntem aici de când? De o oră și jumătate? Și am reușit uh, să avem cinci întrebări și cinci răspunsuri. Domnul comisar uh, a dat uh, răspunsuri mult prea lungi. Suntem cu toții politicieni, știm cum funcționează treaba asta. Ați răspuns prea mult timp, este o stratagemă, dar, doamnă președinte, mi se pare că nici dumneavoastră nu prezidați așa cum trebuie. Trebuie să controlați situația. Aceasta este Comisia Envi a Parlamentului. Domnul comisar a fost invitat aici, dumneavoastră trebuie să-l controlați, nu să fiți controlată de domnia sa. Mi se pare inacceptabil, ar trebui să fiți o mai bună președinte sau să nu mai fiți președinte. Acum, permiteți-mi să... Uh, nu o să uh, pun întrebarea pentru că mi-am epuizat timpul și oricum nu avem timp, uh, nici noi, nici traducătorii. Este inacceptabil. Vă rog frumos să fiți mai capabil în viitor cu președinția. Domnule Brennan, răspunde doamna președinte, vă mulțumesc foarte mult. Doamna Vișnesca. Fără microfon. Îmi pare rău. Am o listă. Am o listă, spune doamna Vălean. O listă de vorbitori care a fost trimisă de coordonatori către secretariat. Domnul Brennan de la Socialiști, acum merg la ECR. Doamna Vișnescă este rândul ei, n-am ce să fac. Mulțumesc foarte mult, domnul, doamna președinte, domnule comisar, la ultima ședință a Ministrilor pentru Mediu, la Consiliu s-a adoptat o reformă a sistemului ETS, iar nouă țări s-au opus acestor uh, tentative. Vreau să vă întreb dacă compromisul uh, la care s-a ajuns este soluția ultimă. Comisia a anticipat această opoziție, Comisia este în stare să anticipe ce se va întâmpla. Își dăm oare seama Comisia că nu poate să impună politici așa? Doamna Hanset. Mulțumesc foarte mult, domnule Caniete partidul dumneavoastră, Partidul Popular din Spania, uh, îl cunoașteți bine, ați fost ministru al mediului și ministru al agriculturii în țara dumneavoastră și despre ce e vorba acum uh, în Spania s-au prelungit uh, durata de existență cu 90 de ani a instalațiilor nucleare. Sunt instalații nucleare foarte, foarte vechi. În Garonia, oricum, uh, centrala nucleară nu acoperă decât 1% din nevoile populației în acea regiune. Așa că, domnule Caniete, Vreau să vă spun, nu credeți cumva că în domeniul nuclear, în Europa și în Spania, avem o supracapacitate. Energia nucleară nu este deloc uh, utilă, necesară astăzi, mai ales în contextul actual. Mai este oare nevoie așadar de energia nucleară? Mă întreb. Și apoi, <clears throat> având în vedere că unul dintre aceste reactoare până în 2020 o să împlinească 40 de ani de existență, trebuie oare să menținem uh, reactorul de la Garonia uh, în viață, va chiar să-i prelungim perioada de existență? Ce credeți? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Conform uh, evaluărilor noastre, nivelul de ambiții ridicat pentru flota de vehicule este cel mai bun. Mă refer acum și la vehiculele electrice, dar n-am găsit nimic uh, în acest sens în uh, propunerea dumneavoastră, așa că vă întreb uh, în mod direct dacă la comisie v-ați gândit să faceți o propunere pentru 2025 și 2030 pe un nivel care, într-adevăr, să fie satisfăcător și să se potrivească cu ce ne eh, impune acordul de la Paris și care să eh, ajute și consumatorii când vine vorba de uh, autovehicole. Apoi, în ce privește ciclurile de testare, acele condiții de testare uh, reale, în condiții reale, vor fi ele oare cu adevărat uh, produse și apoi ce se va întâmpla? Vor exista anumite prevederi și pentru camioane? Mulțumesc. Doamna Cabezon are cuvântul. Grazie, signora. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încep Uh, prin a spune că nu-mi place cum a mers dezbaterea în comisie astăzi. N-am avut uh, ocazia noi membrii să intervenim. O să pun câteva întrebări, astfel încât și alți colegi să poată să ia cuvântul. Am îndoieli în ceea ce privește realizarea acordului de la Paris. Am îndoiel că 27% din uh, sursele de energie regenerabile, oricum e mai puțin decât 30% cât a cerut uh, Parlamentul, apoi procentajele, folosirea energiilor regenerabile în uh, transport, uh, nu există un obiectiv general care să ne permită să îmbunătățim uh, lucrurile. Se pare că obiectivele Comisiei sunt mult mai jos decât ale tuturor, pentru că 30% este insuficient. În esență nu o să realizăm prea multe, așa cum a spus o colega mea, Dali. Cum putem să realizăm aceste obiective când ele nu sunt obligatorii pentru statele membre? Deci am îndoieli. Uh, întrebarea mea se referă la consumul pe scară mică la socialiști am uh, luptat pentru ca astfel de politici să fie uh, introduse și s-a uh, vorbit și de sărăcia energetică. Cred că toate obiectivele ar putea să fie mai ambițioase, domnule Caniete. Cred că depinde de comisie să stabilească astfel de standarde. Uh, aceste obiective ar trebui să fie obligatorii și ar trebui să existe planuri legate de eficiența energetică acestea ar trebui să aibă un caracter obligatoriu. Apoi, fiscalitatea. N-ați menționat acest subiect. Trebuie să avem transparență în acest domeniu, pentru că dacă totul se regăsește în facturile la electricitate, atunci va fi uh, uh, imposibil să asigurăm accesibilitatea uh, în ceea ce privește pe cetățeni. Uh, politica guvernului uh, uh, spaniol este cea pe care o cunoaștem. Sigur, sunt ați pus multe întrebări. Eu încerc să fiu prietenoasă, dar totuși e o provocare. Înțelegeți? întrebările complexe ale coordonatorilor și răspunsurile îndelungi ale comisarului complică lucrurile. Data viitoare o să încerc să-l rog pe domnul comisar să stea mai mult cu noi. Domnul Belet, mulțumesc, doamna președinte. Nu împărtășesc remarcile colegului uh, care uh, a plecat din sală uh, răspunsurile Uh, au fost îndelungi, uh, dar uh, comisarul a răspuns la multe întrebări. O să mă rezum la o remarcă generală, pentru că s-a vorbit mult despre ambiția acestor obiective există uh, multe ambiții la nivelul Consiliului, însă ceea ce se uită în general în ceea ce privește factorul de reducere liniară, Parlamentul este mult mai ambițios decât Consiliul și a fost o bătălie uh, în Parlament în legătură cu uh, factorul de uh, reducere liniară. Dintr-o dată, toată lumea a uitat de bătălia asta uh, mare pe care am dus-o și Parlamentul este mai ambițios uh, decât Consiliul. În aviație, în transportul maritime, Parlamentul este mai ambițios decât Consiliul. Întrebarea mea, intervenție fără microfon. Da, trebuie să faceți uh, campanie în țele de jos, nu aici. Aici avem o dezbatere cu comisarul. Uh, astfel de întrebări și uh, campania electorală duceți-o în țările de jos și nu aici. Deci întrebarea mea, domnule comisar, se referă la uh, procentul de 5% de certificate gratuite pe care uh, Comisia uh, le-a introdus. Acest lucru a fost confirmat de o mare majoritate din Parlament. A fost o mare majoritate atât din partea socialiștilor, PP-ului și așa mai departe. 5% uh, uh, în Consiliu sunt 2%, poate că nu avem nevoie de 5%, poate că în viitor o să avem uh, nevoie. Deci, cu siguranță, dacă ținta de eficiență energetică va fi mai ambițioasă, lucru pe care îl susținem, atunci s-ar putea să avem nevoie de acel 5%, iar Consiliul este la nivelul de 2%. Care este poziția noastră în legătură cu acest 5%? Domnul Duncan. Mulțumesc, doamnă președinte. Una dintre binecuvântările intervențiilor târzii este că toate întrebările bune s-au pus deja. Vreau să uh, vorbesc despre ETS, dar o să schimb lucrurile puțin. Uniunea Europeană a fost uh, foarte uh, încunată de succes în ceea ce privește decarbonizarea și uh, una dintre chestiunile cu care ne uh, confruntăm este cum realizăm uh, în timp util uh, dacă apare un conflict între o politică și alta și aș vrea să mă lămuriți cu acest lucru. Mulțumesc, domnule comisar. Cred că știți că centralele nucleare sunt o chestiune de importanță maximă Uh, Spania a lansat construcția uh, unei uh, instalații de tratare a deșeurilor nucleare Este oare rezonabil să adoptăm astfel de decizii? fără a negocia cu uh, țările învecinate și aș vrea să știu dacă cadrul legislativ care să permită astfel de hotărâre există sau nu. Cred că aceste răspunsuri trebuie să fie date. Sunt uh, întrebări uh, importante am trimis aceste întrebări, nu am primit răspuns, n-am făcut scandal, dar vi le adresez astăzi și aș vrea să am un răspuns, domnule comisar. Este o întrebare adresată de cetățenii europeni care au dreptul să primească răspunsuri la întrebări atât de importante cum ar fi rezidurile nucleare. Domnul Feria. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Domnule comisar, uh, reiau ce a spus colegul meu, sunt de acord de altfel cu ceea ce a spus în ceea ce privește uh, depozitarea rezidurilor nucleare. Asta e o rușine. Guvernul spaniol nu a comunicat cu autoritățile portugheze nu a făcut uh, studiile de impact pe care ar fi trebuit să le facă și deci nu a respectat legislația europeană și internațională. Însă mă preocupă și alte situații. Două, foarte rapid. Situația mineritului uh, uraniului în regiunea Salamanca. centrala nucleară depășită de la Borgo sau de la Goronia. Vreau să știu ceea ce face Comisia în această privință. Ați vorbit de alegeri, o să avem alegeri în Portugalia și aș vrea să vă spun că vă felicit pentru că ați exercitat presiunea asupra aviației uh, civile civile pentru a avea uh, un regulament, pentru că până acum nu am obținut nimic în această privință. Stimată domnule, domnule președinte, stimată domnule comisar, vă mulțumesc. Aș fi avut și eu o întrebare privind sectorul aviatic, la care o să renunț totuși, o să vă întreb ceva în legătură cu domeniul energiei uh, nucleare. Uh, Mă refer la preocupările uh, populației din zonele de graniță și prelungirea vieții perioade de funcționare a centralelor atomice dintr-un uh, stat vecin, fără ca populația din celălalt stat să aibă un uh, cuvânt de spus. Deci, am două întrebări în acest sens. Cum își dorește Comisia Europeană să garanteze siguranța uh, oamenilor care trăiesc în asemenea zone de frontieră în apropierea unor centrale nucleare vechi și apoi în ce măsură doriți să implicați cetățenii pentru a lua o decizie privind prelungirea duratei de activități acestor centrale. Mulțumesc, domnul Holman. Uh, my tiszta energiacsomag egyik kritikus kérdése. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, ce ne puteți spune despre prețul final, prețul la consumator? Este important să avem reguli adecvate la nivelul autorităților, în special pentru persoanele Uh, pentru uh, persoanele care uh, cheltuiesc o mare parte din venitul familiei pe energie. În ce măsură prețurile se vor schimba? Sărăcia energetică și situația în Europa. Ce ne puteți spune despre asta? Domnule comisar, în regulamentul LULUCF uh, articolul 8 există uh, metoda de calcul și se spune că nivelul de referință nou pentru păduri va fi stabilit pe continuarea practicilor anterioare, așa cum a fost evidențiat în perioada 1990 până în 2009 pentru pădurile naționale în funcție de uh, tipul acestora și clasa acestor păduri o mare parte din Croația a fost ocupată uh, de forțele sârbești și la vremea respectivă uh, uh, Croația nu a putut să gestioneze forțele de ocupație. Chiar și după război n-am putut să facem acest lucru pentru că erau terenuri minate, infrastructură de, distrusă. Calculația intensității gestionării viitoare a pădurilor până în 2030 pe baza datelor și a dinamicii uh, din perioada 1999-2009 pentru uh, Croația asta reprezintă o discriminare. Aș propune amendamente astfel încât uh, Croația să beneficieze de o derogare și aș dori să-i rog pe colegi să susțină acest lucru. Uh, Comisia va accepta motivele pe care le-am uh, um, menționat uh, pentru a acorda o derogare Croației. În primul rând, îmi cer scuze că am dat răspunsuri și in extenso și am încercat să răspund la toate întrebările. Am încercat să răspund cât se poate de precis. Am uitat să răspund la întrebarea doamnei Romano în ceea ce privește Donano, domnului Donano, în ceea ce privește gestionarea pădurilor, care va constitui un element uh, uh important, uh, este uh, discutat și în acordul uh, de la Paris și în uh, dispozițiile din LULUCF dorim să uh, avem uh, aceste prevederi. Comisia va analiza amendamentele atunci când vor fi prezentate, însă va depinde de Parlament să le hotorească. Uh, Comisia va fi un broker uh, corect între Parlament și Consiliu în această privință. Este clar, uh, domnule Lavia, fostul președinte al Comisiei, care a vorbit despre cei care au uh, atins deja obiectivele uh, pentru 2020 mai devreme. Sunt câteva țări care uh, nu tratează lucrurile uh, pe baza uh, unor factori de rentabilitate trebuie, uh, înțeleg preocupările exprimate de domnul Lavia și înțeleg despre la ce se referă. Au fost întrebări legate de exploatarea pe termen lung a centralelor nucleare. Vreau să vă spun că, așa cum am publicat în raportul nostru de anul trecut, exploatarea pe termen lung este o provocare pentru că presupune investiții între 45 și 55 uh, miliarde uh, pentru uh, a prelungi viața acestora. Aceste hotărâri nu sunt de competența Comisiei, ci sunt de competența statelor membre, însă trebuie făcute investiții semnificative. A fost o întrebare Uh, în legătură cu centrala din uh, Portugalia. Am, uh, cred că am răspuns la toate întrebările adresate în scris. A fost un acord între guvernele spaniol și portughez pentru a rezolva uh, această chestiune. Intervenție fără microfon. Am răspuns la mulți parlamentari uh, portughezi E bine că există discuții între cele două guverne, însă comisia este foarte importantă pentru că oamenii vor să știe, noi suntem membri ai Parlamentului European și oamenii vor să știe care este situația. Da, veți primi răspunsurile, pentru că le-am văzut. A fost o întrebare eh, legată de uh, autoturismele electrice, este foarte clar că nu putem uh, să reducem uh, emisiile numai stabilind obiective ambițioase. Uh, abordarea noastră este holistică. Sigur, vor fi ținte ambițioase, însă în același timp trebuie să vedem Uh, cum putem să uh, promovăm uh, mobilitatea electrică. O să venim cu un pachet în trecut nu am ținut cont, nu am avut în vedere, mai bine zis, autoturismele electrice când am stabilit obiectivele de reducere a emisiilor. Această propunere va fi mai ambițioasă, mai holistică, mai cuprinzătoare și uh, ea uh, va fi uh, publicată înainte uh, de uh, sfârșitul anului. Uh, uh autovehicule de mare tonaj uh, uh, vor fi avute în vedere uh, anul viitor. Sigur, cele în legătură cu autoturismele uh, prevederile vor fi publicate înainte de alegeri și mereu vor fi alegeri într-un fel sau altul, deci uh, există multe jaloane, ce facem cu parametrii de utilitate, uh, cu amprenta, uh, introducerea unor alte modalități de testare. Noi cerem tuturor experților să vadă cum se poate realiza uh, un uh, progres în ceea ce privește uh, testele uh, făcute în timp real, în timpul conducerii autoturismului. Deci lucrăm la asta. O întrebare legată de sărăcia energetică planurile uh, integrate conțin această problemă a sărăciei energetice uh, uh, și în performanța energetică a uh, clădirilor. Uh, am avut și aici în vedere sărăcia uh, energetică. Sigur, trebuie să existe o definiție la nivel european. Avem acum un observator care va începe să funcționeze Este uh, destul de greu să uh, elaborez o definiție valabilă pentru întreaga Europa a sărăciei energetice, însă, sigur, trebuie să discutăm cu statele membre plan, uh, planurile naționale cum vor include această chestiune a sărăciei energetice. Doamna Crosteț a pus uh, o întrebare foarte importantă. O să-i dau răspunsul în uh, scris. Domnul Duncan, mă uit să văd ce întrebare mi-a adresat. Atunci când facem uh, studiile de impact, încercăm ca fiecare metodă să fie coerentă cu celelalte metode adoptate. Pachetul uh, energiei uh, curate este coerent cu celelalte politici. Sigur, uneori uh, poți să pierzi din vedere această coerență a politicilor. Deci, uh, uh trebuie să avem uh, în vedere uh, Uh, cum ETS-ul uh, se leagă de performanța energetică, energe eficiența energetică sau performanța uh, energetică a clădirilor. Sigur, încercăm să fim coerenți și să sperăm că la sfârșitul întregului exercițiu vom avea un tot coerent. Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc, dragi colegi, pentru că ați participat. Vă urez seară frumoasă. Doamna președintă, vă mulțumesc. Aș avea o rugăminte adresată domnului comisar. Nu mi-ați răspuns la întrebare. Madame Vișnievska. Doamna Vișnievska. Cred că domnul comisar vă va răspunde în scris. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Vișnievska. Îmi cer scuză. Aș dori să-mi răspundeți și mie în scris în legătură cu problema datoriei Santidad. Da, vă mulțumesc. Tocmai am uh, încheiat ședința. Vă va răspunde în scris. Mulțumesc.